adresează familiilor soldaților care și-au pierdut viața în slujba comunității și uh, familiilor celorlalte victime. A fost uh, primul atac în Irlanda de Nord în ultimii ani, un atac asupra instituțiilor uh, democratice din Irlanda de Nord și un atac la adresa societății democratice din această zonă. Cu ocazia vizitei mele recente în Irlanda de Nord, am uh, constatat uh, că există un proces de pace uh, care are efecte benefice. Cele două comunități se străduiesc să creeze o lume mai, o viață mai bună pentru ambele comunități și să lase uh, trecutului uh, violențele. Uh, acest atac terorist uh, periclitează viața normală din Irlanda de Nord. Nu se bucură de o susținere uh, largă la nivelul populației, este respinsă de marea majoritate a oamenilor. Solidaritatea noastră se adresează oamenilor de aici și uh, se adresează forțelor de securitate și celor care vor încerca să îi prindă pe făptași și se aducă în fața instanței. Respingem violența teroristă în orice uh, situație. Asemenea, crime nu vor reuși să distrugă un proces de pace care uh, este construit în Irlanda de Nord, un proces de pace pe care Parlamentul European l-a susținut întotdeauna, atât din punct de vedere moral cât și material. Populația din Irlanda de Nord uh, a ales un alt viitor, un viitor de pace, de respect al demnității fiecărui individ. Noi susținem um, această opțiune pentru pace, democrație, pentru statul de drept și ne, adresăm, ne exprimăm solidaritatea. Stimați colegi, vă rog să um, ținem un minut de reflexie, memoria uh, soldaților care au fost uciși. Mulțumesc. James Nicholson. Uh, thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sâmbătă noapte, în Irlanda de Nord, în timp ce noi și restul lumii am, eram șocați, doi soldați au fost uciși cu sânge rece. Este coșmarul cel mai negru al Irlandei de Nord. Sperasem, domnule președinte, să nu se mai întâmple așa ceva și sunt un membru al acestui Parlament de 20 de ani, să nu mai trebuiască să iau cuvântul în acest Parlament și să-mi exprim condoleanțele față de familiile celor care și-au pierdut pe cei dragi în Irlanda de Nord. Sunt foarte întristat că trebuie să fac acest lucru astăzi. Acești tineri au făcut ce, ceea ce mulți oameni fac, ce mulți tineri fac au comandat o pizza și după trei ore urmau să urce pe un avion și să plece spre Afganistan. Însă nu s-a întâmplat așa. Aceștia au fost uciși în floarea vârstei. Nu acum este timpul, domnule președinte, să spunem orice în afară de condoleanțe față de familiile lor. Acum familiile lor au nevoie de această susținere. Cei care au comis acest act probabil nu vor asculta niciun fel de condamnare, însă aceste persoane nu vor câștiga niciodată, pentru că procesul democratic din Irlanda de Nord și-a spus cuvântul. Democrația a adus o viață nouă Irlandei de Nord, o viață mai bună și vreau să văd că cetățenii din Irlanda de Nord continuă cu această uh, existență și cu aceasta transmit condoleanțe familiilor. Thank you, James Nicholson. Ich habe jetzt noch zwei... Mulțumesc, James Nicholson. Două lor de cuvânt uh, din partea unor deputați din Irlanda de Nord sau din Irlanda doresc, sunt pe lista mea. La Ilford, te rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, și eu condamn fără rezerve uciderea celor doi soldați britanici și rănirea a alți patru uh, de sâmbătă noaptea. Real IRA este organizația care și-a asumat responsabilitatea pentru acest atac oribil, primul atac cu cigași împotriva forțelor de securitate din ultimii 12 ani. Cei care au uh, făcut acest act terorist trebuie să fie judecați și condamnați pentru crimele lor oribile. Atacurile lor nu au susținerea politică a poporului din uh, Irlanda de Nord. Acordul din Vinerea Mare din 98 strasează clar liniile de dezvoltare politică și economică în Irlanda de Nord și aceste structuri, uh, rezultate în urma acordului, muncesc pentru a susține democrația, statul de drept, drepturile omului și pacea și reconcilierea. Nu putem și nu vom permite acestor indivizi să distrugă pacea pentru care am lucrat din greu atât de mult în Irlanda de Nord. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Domnul Jim Alistair acum. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru condolențele exprimate în numele soldaților noștri britanici care și-au pierdut uh, viața sâmbătă seara. În Irlanda de Nord uh, este apreciat faptul că în acest moment uh, vă gândiți la cei care suferă de pe urma acestor crime. Cei care au ucis pe cei doi soldați încearcă să obțină avantaje politice pe calea violenței aș vrea să pot spune că nu vor reuși, dar din păcate în Irlanda de Nord se pare că violența este profitabilă. Atât de mult încât astăzi avem trei teroriști IRA condamnați ca atare în guvernul uh, nord-irlandez și uh, primul ministru Martin McGuinness a recunoscut la un moment dat că a ucis cel puțin 12 soldați el nu este cu nimic mai bun sau cu nimic diferit decât acești teroriști care i-au ucis pe, i-au ucis pe soldații britanici sâmbătă noaptea. Nici acest uh, pistolar McGuinness, care a fost uh, descris odată de către Robertson drept uh, măcelarul, n-ar trebui să dețină cea mai înaltă funcție în Irlanda de Nord. Asta se întâmplă, domnule președinte, când tratezi cu teroriștii Sper că teroriștii uh, nu vor mai fi tratați așa și că lecțiile trecutului vor fi învățate și vom corecta greșelile. Mulțumesc! Stimate colegi, stimați colegi, nu putem să acordăm cuvântul tuturor eurodeputaților irlandezi. Am vorbit în numele tuturor. Am să vă rog să înțelegeți acest lucru am dorit să comemorăm astfel uh, amintirea celor uciși. Am o declarație în legătură cu Ziua Femeii de ieri. Doresc cu această ocazie să le salut pe toate colegele noastre din Parlamentul European, să le mulțumesc pentru activitatea lor aici și uh, știu că uh, ele fac tot ce este posibil pentru ca drepturile femeii să fie egale în Europa și pretutindeni în lume.